Bun, mulțumesc și dumneavoastră. All'onorevole eh, Ivan David. Domnul eh, Ivan David mm, va fi lângă urna cu literele A, B, doamna Șal Moze, la o urna cu literele C, D. Doamna Stegrud la urna cu literele E până la G. G. HK. Domnul Glucksmann la urna cu uh, literele HK. Domnul Borchia la urna cu literele LM. Doamna Conecla la urna cu literele N până la R. Domnul Sejourne la urna cu literele S până la T și doamna Ioveva la urna cu literele U până la Z. Mulțumesc! Îi rog pe observatori uh, să vină la prezidiu, lângă prezidiu. Și acum vor fi distribuite buletinele de vot și plicurile. Înainte de a vota, vă rog să așteptați să deschid votul și să ascultați indicațiile. Instrucțiuni per l'uso diciamo per votare vi... deci instrucțiunile de folosire pentru a vota vă rog să semnați să, să puneți un plus la pentru uh, un minus pentru împotrivă dacă doriți să vă abțineți puteți să lăsați buletinul necompletat. Dacă doriți să rectificați votul, puteți să cereți un buletin nou. Un ușier vă va da un buletin nou dar îi veți da înapoi buletinul vechi care va fi distrus. Dacă apar orice alte semne pe buletinul de vot, buletinul va fi, bineînțeles, anulat. Buletinul trebuie să fie împăturit în patru și introdus în plic. Aveți la dispoziție cabine la intrarea în hemiciclu, dacă doriți să le folosiți. Sunteți invitați să votați, să puneți plicul în urna care corespunde primei litere a numelui dumneavoastră și sunteți rugați să prezentați un document de identitate sau badge-ul colegului observator înainte de a introduce plicul în urnă.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 L'onorevole Borchia deve recarsi. Domnul Borchia trebuie să meargă la urna cu literele L-M. L-M.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 Cari colleghi, avete votato tutti. Dragi colegi, ați votat cu toții? A... Și observatorii au votat? Se pare că da. Declar votul închis. Îi invit pe observator să meargă în sală R1.1 pentru a număra voturile când sună soneria, vom relua uh, sesiunea plenară și se va anunța și pe ecrane același lucru. Se suspendă ședința.